Okay, colleagues, so we try and stick to the timetable and start. Dragi colegi, vă propun să trecem la treabă. Ne vom respecta calendarul. Bun venit la Comisia INTA. Ne reluăm activitatea de astăzi. Avem uh, situație cu privire la negocierile de trilog în curs avem două triloguri. Doamna Vedren va face primul raport, pentru că văd că este în sală. Vorbim de al doilea trilog și regulamentul de punere în aplicare, care a avut loc uh, ieri după masă, târziu. Dau cuvântul doamnei Vedren. Vă rog, aveți cuvântul. Cinci minute, nu mai mult. Cristina? Madame Vedren, votre bouton speak, s'il vous plaît. Apăsați pe butonul speak, vă rugăm. Madame Vedren? Maybe Marchetta is there. No. no. I am actually here. Oh, ah, Marchetta. Ah. Okay, sorry. Doamna Marchetta, aici sunt în sală. Dăm cuvântul Marchetei Gregorova, 5 minute, regulamentul privind bunurile cu utilizare dublă, un trilog care a avut loc în 22 septembrie. Doamnă raportor, aveți cuvântul. 5 minute. Mulțumesc. Sper că toată lumea mă aude. Președinția germană își dorește să finalizeze acest regulament în timpul președinției. Ne satisface propunerea uh, cu privire la uh, aceste, deci supravegherea acestor bunuri și prevederile legate de transparență privind exporturile din uh, țări terțe. Am două rezerve Uh, legate de uh, sfera de aplicare a punctelor legate de uh, securitatea cibernetică. Deci Comisia și președinția au propus includerea acestui control pentru a putea pune capăt telecomunicațiilor sau comunicărilor electronice, precum protestele din Belarus. În urmă cu trei luni, Amnesty International a publicat un raport conform căreia uh, companiile europene au uh, uh, venit cu camere foarte performante. Noi nu suntem de acord. Am cerut ca testele efectuate de Consiliu și de Comisie să garanteze că aceste categorii de bunuri vor fi controlate. Vom avea ședințe tehnice pentru a discuta toate aceste aspecte pendinte. Încredințările orale uh, aduse de către Consiliu și de Comisie, sperăm noi, sunt uh, uh, valabile. Dacă Consiliul nu poate veni cu dovezi, atunci s-ar putea ca definiția să fie extinsă. Deci să avem o definiție pentru, puncturi, pentru obiectele de supraveghere electronică. Eu sunt optimistă, dar prudent optimistă pentru că președinția germană a fost uh, în timpul negocierilor de încredere, a fost fiabilă. În orice caz, uh, sper că vom putea să finalizăm acest dosar și să aducem o contribuție pentru protecția democrației și a drepturilor uh, omului. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vă prezenta acest punct. Mulțumim, doamnă Gregorova, pentru acest raport. Doamna Vedren, vă rog, aveți cuvântul. progresele înregistrate ieri la al doilea trilog. Mulțumesc, doamnă președinte. Tehnologia nu ne ajută astăzi, din păcate. Din fericire însă, așa cum ați amintit uh, ieri, pentru al doilea trilog, tehnologia a funcționat. Acest subiect a fost identificat ca o prioritate pentru toate instituțiile. Cu toții suntem conștienți că trebuie să ne mișcăm repede, dar sperăm să obținem o propunere între instituții care să aducă coerență și eficacitate. De azi dimineață s-a reamintit, ne aflăm într-o situație dificilă. Uh, OMC-ul uh, se află într-o situație de paralizie și uh, unele țări au practici comerciale ostile față de UE. Nu trebuie să fim naivi, din contră, trebuie să acționăm rapid în toate domeniile de acțiune și cu respectarea regulilor internaționale. Parlamentul este unit și își dorește în negocieri uh, să apere interesul european. Pe plan practic, împreună cu Consiliul, am definitivat o metodă de lucru prin clustere deci, avem patru astfel de clustere care regrupă amendamentele și pozițiile noastre. Vă reaminteți? Primul cluster vizează extinderea sferei de aplicare pentru ca măsurile să fie luate în domeniul proprietății intelectuale și a serviciilor. Doamnă președinte, uh, ați discutat de acest subiect adineauri. Apoi, o a doua, al doilea cluster, posibilitatea de a avea măsuri provizorii când se uh, încalcă de către o stare terță dreptul internațional. Al treilea cluster, posibilitatea ca Parlamentul și Consiliul să sesizeze com uh, Comisia uh, pentru a lua contramăsuri. Și al patrulea cluster, am discutat în această dimineață, uh, întărirea punerii în aplicare a angajamentelor care vizează uh, dezvoltarea durabilă în capitolul uh, liber schimb. Aș dori să vă asigur, dragi colegi, că vocea Parlamentului este unită și puternică. Din păcate, însă, nu uh, avem uh, de-a face cu aceeași situație la Consiliu. Am reamintit uh, că trebuie să dăm dovadă de, uh, de, de, de hotărâre Sperăm să obținem progrese. În ce privește Comisia, putem conta pe ea, mai ales în ce privește dreptul de proprietate intelectuală și uh, extinderea sferei de aplicare. Uh, Comisia ne va, ne-a promis că ne va face propuneri de compromis pentru fiecare cluster. Avem două reuniuni uh, tehnice uh, cu Comisia și sperăm să ne întâlnim cu Consiliul pentru a obține un uh, Consiliu. Următorul trilog ar urma să aibă loc în 26 octombrie. Înainte de a conchide, aș dori să spun că, pe de o parte, schimburile în această dimineață uh, au fost foarte utile. Pe de altă parte, președinta Comisiei a anunțat un instrument uh, care să uh, descurajeze măsurile coercitive luate de țări terțe, toate acestea arată că trebuie să completăm această uh, cutie cu instrumente și să avem o legislație care să asigure uh, aplicarea angajamentelor comerciale și uh, apărarea intereselor europene. Așa cum am spus la începutul intervenției mele, trebuie să ne mișcăm repede, ne aflăm într-o situație dificilă, dar asta fără a sacrifica uh, eficiența, eficiența și uh, caracterul ambițios al măsurilor. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Vedren, pentru această cooperare excelentă. Acum uh, putem trece la un nou plan de acțiune privind economia circulară. Avem dezbaterea cu privire la uh, avizul nostru în urma comunicării Comisiei uh, privind un nou plan de acțiune primit de economia circulară adoptat în 11 martie anul curent. Aș dori să dau cuvântul raportoarei noastre, doamne Svenia Han, pentru prezentarea acestui proiect de aviz. Aveți cuvântul, doamna Han, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Știți cu toții, probabil, că avizele sunt foarte uh, succinte. Deci încercăm să ne axăm pe competențele comisiei noastre comerțul este foarte important pentru obiectivele de durabilitate și pentru a consolida economia circulară. Eu cred că e important pentru economia noastră și pentru durabilitatea uh, pe termen lung a lanțului de aprovizionare ca uh, creșterea economică să fie decuplată de folosirea resurselor naturale. Sigur, trebuie să consolidăm economia circulară pentru a reduce uh, dependența UE de anumite materii prime, Însă, astfel putem să uh, reducem și dependența față de anumite uh, țări și deci putem atinge obiectivul de uh, autonomie strategică. Un alt aspect important îl reprezintă faptul că avem nevoie de standarde comune și definiții comune pentru deșeuri și reciclare, pentru că lipsa unor definiții sau definițiile neclare reprezintă un obstacol atât lanțurile de aprovizionare cât și accesul de piață pentru materialele reciclate reprezintă un uh, aspect important. Eu cred că capitolele privind dezvoltarea durabilă puternică trebuie să includă uh, trimiteri la economia circulară, dar trebuie să fie abordate și în uh, mod transsectorial. Deci să fie prezente în toate capitolele, nu doar, nu doar cele legate de economia circulară. Trebuie să evaluăm și impactul pe care îl vom avea atunci când vom spori reciclarea în UE avem mai multe țări partenere care se bazează pe importurile de deșeuri pentru a exporta materii prime. Uh, deșeurile sunt uh, o resursă comercială și dacă creștem rata de reciclare în UE, va însemna că alte țări partenere nu vor putea participa în acest uh, negoț trebuie să ne asigurăm că eforturile de reciclare nu sunt subminate. Uniunea Europeană trebuie să își susțină partenerii comerciali ca și ei să o ia pe făgașul economiei circulare. Așa cum am spus, avizul nostru conține doar câteva concepte cheie. Eu sunt dornică să înaintăm amendamente pentru a nuanța puțin, pentru a elabora mai mult conceptele noastre, de exemplu, să avem o abordare transsectorială specifică printr-o trimitere la uh, Uh, strategia privind economia circulară. Trebuie să vorbim și despre nevoile speciale pentru IMM-uri, de exemplu. Va trebui să ținem cont și de perspectiva generală și să subliniem faptul că va trebui să cooperăm uh, la nivel internațional pentru a asigura condiții egale pentru toată lumea la nivel mondial. Firește, ar trebui să acordăm și importanță includerii economiei circulare în strategia pentru Africa. Am uh, făcut o prezentare scurtă și concisă, aștept uh, contribuțiile colegilor și uh, schimbul nostru de vedere acum. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Han, pentru raport. Acum dau cuvântul raportorilor alternativi, fiecare două minute. Christoph Hansen din partea PE. Domnule coordonator, aveți cuvântul. Mulțumesc. Nu eu sunt raportor alternativ, ci domnul Nistor, care mi-a trimis uh, contribuția. Salutăm sugestiile doamnei Han și suntem de acord cu majoritatea dintre ele. Suntem de acord că Uniunea Europeană ar trebui să-și uh, reducă uh, dependența față de importurile de materii prime. Cererea de astfel de materii prime duce la creșterea de, uh, în emisiile poluante. Trebuie să avem un uh, proces de producție transparent uh, și să se demonstreze respectarea normelor de mediu, dar și de sociale și de siguranță. În ce privește punctul 2, PP-ul consideră că trebuie să fie un pionier la nivelul economiei circulare, dar trebuie să stimulăm și standardizarea la nivel internațional pentru a evita diferențele de reglementare și pentru a nu submina uh, competitivitatea um, companiilor europene. Încrederea uh, între sistemele diferite uh, practicate de parteneri nu poate să aducă decât efecte pozitive. În ce privește punctul 5, noi considerăm că orice povară administrativă pentru companie suplimentară trebuie să fie evitată cu orice preț, mai ales pentru IMM-uri. Doar două acorduri comerciale menționează economia circulară, uh, cel cu Mexico și cel cu Noua Zeelandă. Deci am putea să folosim evaluarea de impact uh, așa numită SIAS pentru a monitoriza mai bine uh, gestiunea deșeurilor și eficiența privind resursele. Bineînțeles că sperăm ca majoritatea sugestiilor noastre să fie incluse în raportul final și mulțumim doamnei Fan pentru tot ce a făcut până acum. Mulțumesc!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 While we uh, change European and international product standards in line with the circular economy objectives, we should facilitate ar trebui de asemenea să înlesnim adoptarea standardelor în țările în curs de dezvoltare. Și de asemenea trebuie să ne asigurăm că piețele sunt deschise către export. Trebuie să folosim ajutoarele de stat pentru a promova economia circulară. Salut uh, proiectul de aviz al doamnei Han. Este foarte bun. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul doamnei Ana Cavațini pentru două minute. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportorului pentru activitatea excelentă. Cred că putem cădea de acord asupra multor puncte din aviz și putem discuta unele amendamente. Mai întâi doresc să spun că Uniunea Europeană se îndreaptă către economia circulară, ceea ce este bine. De asemenea, salut cele spuse de doamna von der Leyen când se referă la economia circulară și la pactul ecologic. Economia circulară este pilonul principal al pactului ecologic. Cred că trebuie să avem o economie care să țină cont de limitele planetei și de uh, limitele și interdependența dintre consumul în masă și resurse pe care avem la dispoziție. Epi criza epidemică ne-a arătat că ne trebuie sisteme mai reziliente. Unele dintre amendamentele pe care doresc să le propun se concentrează pe următoarele aspecte. Cred că trebuie să subliniem că în uh, acordurile pe care le încheiem, regulile pe care uh, pe care le avem în vedere nu sunt un obstacol în uh, calea economiei circulare. De asemenea, trebuie să ne concentrăm mai mult pe economia circulară în politicile noastre generale și doresc să, doresc să propun ca această comisie să solicite comisiei să fie mai atentă la acest aspect. Cred că trebuie să vedem ce discuții au loc în Comitetul Envi și IMCO privind economia circulară avem un cadru pentru produse durabile care poate fi aplicat și în cazul importurilor și exporturilor, deci să nu ne uităm doar la propriile produse pe care le comercializăm pe piețele europene, să ne asigurăm și că produsele pe care le importăm pot fi reparate, o durată de viață mai mare și așa mai departe. Pentru că trebuie să asigurăm și un uh, de concurență echitabil. De asemenea, mi se pare foarte important să ne concentrăm pe trasabilitatea produselor, pe etichetarea obligatorie a produselor și, de asemenea, menționat și de doamna raportor, să ne concentrăm pe reciclare și deșeuri, ceea ce reprezintă o problemă spinoasă, dar importantă. Pe de o parte, trebuie să ne asigurăm că ne preocupăm de bunurile reciclate, dar cred că știți cu toții foarte bine imaginile care circulă Um, cu ce se întâmplă în unele state din Africa, de exemplu, unde ajung deșeurile noastre electronice, care sunt uh, um, duse la grup de cu noi, de acolo unde uh, lucrează copii. Trebuie să ne asigurăm așadar că prevenim astfel de situații și să monitorizăm situația. Vă mulțumesc foarte mult și voi colabora cu multă plăcere cu doamna raportor. Mulțumesc, Ana. Acum trecem la domnul Gerd Bourgeois în numele lui Ian Zahradil. Domnule Burșa, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Doresc să iau cuvântul în numele colegului meu, Ian Zahradil. Transmit scuze din partea domnului Zahradil că nu a putut participa. Vă mulțumesc, doamnă raportor, pentru proiectul de aviz. Putem să susținem o mare parte din propunerile dumneavoastră ca de exemplu angajamentul pe care dorim să-l avem cu partenerii noștri comerciali, obiectivele economiei circulare și să ne concentrăm pe punerea în aplicare și pe asigurarea respectării regulilor. Cu toate acestea, avem unele întrebări. Una, o întrebare se referă la lipsa standardelor europene privind calitatea deșeurilor nu avem de-a face cu lipsa definițiilor. Avem suficiente definiții privind cum putem să reciclăm, să recuperăm deșeurile și avem directiva cadru privind deșeurile. Dar nu avem politici și infrastructură pentru a ne asigura că se face colectarea selectivă a deșeurilor. De asemenea, trebuie să ne gândim la economia circulară, cerințele privind deșeurile, în toate acordurile de liber schimb. Condiționalitatea aceasta poate reprezenta o problemă pentru partenerii noștri comerciali. Nu ar trebui să reprezinte o obligație pentru toate acordurile de liber schimb, dar ar trebui investigată pentru fiecare situație în parte și să ne luăm după nivelul de posibilități și nivelul de ambiție al ambelor părți. Vom înainta amendamente în acest sens și vom căuta uh, să ajungem la, negocieri, la compromis în timpul negocierilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Borșoa. Și ultimul raportor din umbră, domnul Helmut Scholz. Doamnă președinte, stimați colegi, și eu doresc să mulțumesc doamne raportor pentru un proiect de aviz extrem de interesant și reușit. Știu că regulile noastre ne-au limitat în ce privește conținutul. Doresc să propun un număr limitat de amendamente, dar să menții linia generală a avizului. Da, trebuie să folosim mai puțin din resursele planetei, trebuie să reciclăm, doar ce este o soluție în acest sens. Anul 2020 a fost afectat de pandemia de COVID-19, ceea ce afectat și activitatea economică. Am atins limitele capacității planetei noastre pe 16 februarie, deci trebuie ca noul plan de acțiune să țină cont de obiceiurile noastre, trebuie să analizăm conceptul economiei circulare ca o reanalizare a stilului nostru de viață. Avem nevoie de schimbări, trebuie ca aceste schimbări să înceapă imediat dacă dorim să ne atingem obiectivele pentru 2030. Cele prezentate de comisie mi se par uh, mult prea vagi ca politici. În ce privește deșeurile și calitatea deșeurilor, am văzut cu proprii mei ochi în timpul emisiunii în Ghana cum se încerca extragerea de minerale valoroase din deșeurile electronice. Trebuie să ne asigurăm că economia noastră nu exploatează lucrătorii din Africa sau din alte părți ale lumii. De asemenea, să ne asigurăm că nu lăsăm profiturile să dicteze ce politici vom avea în privința deșeurilor. În ce privește tarifele preferențiale și alte stimulente pentru economia circulară, mi se pare o idee salutară, dar în ce privește cele descrise în Ghana, trebuie să avem un sistem care să monitorizeze lanțul de aprovizionare. Trebuie să ne gândim și la directiva privind uh, due diligence și să tratăm economia circulară ca o regândire și reorganizare a producției și consumului. Pentru a putea avansa în ce privește economia circulară, susțin colaborarea cu partenerii noștri. De asemenea, încurajez Comisia să se implice în negocieri privind uh, mediul și pactul verde de la Organizația Mondială a Comerțului și să urmărim linia pe care o propune pentru reformă OMC și să extindem alte politici prin produsele pe care le susține economia circulară. Și, în ultimul rând, trebuie să integrăm mai multe aspecte în, în planul de acțiune al economiei circulare. Avem nevoie de un lanț de producție durabil, avem nevoie de durabilitate în general în mediul nostru, pe piețele noastre și așa mai departe și aici sunt de acord cu colegii mei. Decentralizarea contribuie la reziliență și durabilitate și ar trebui să fie o componentă cheie a planului de acțiune, atât în Europa cât și în întreaga lume pentru partenerii noștri. Cred așadar că ar trebui să includem aceste lucruri în raportul nostru și să nu uităm motoul Gândiți global, acționați local. Mulțumesc și acum doresc să dau uh, cuvântul reprezentantului Comisiei de la DG uh, doamna Emanuel Merg. Bună ziua, domnilor și domnilor! În primul rând doresc să mulțumesc Comisiei INTA pentru că s-a ocupat de uh, comerț și legătura cu economia circulară și planul de acțiune. Este un aspect foarte important pentru noi, deoarece altfel nu am putea să avansăm în ce privește economia circulară dacă nu avem în vedere și aspectul global, mai ales cel legat de comerț. Aceste lucruri se reflectă în planul de acțiune pentru economia circulară, care include referințe la politica comercială. Dar, de asemenea, include și un aspect foarte important privind exporturile de deșeuri din Uniunea Europeană. Președin, președinta Comisiei a transmis un mesaj foarte puternic pentru a ne asigura că Uniunea Europeană nu exportă deșeuri către țări terțe, ci că se asigură că putem să reciclăm pe teritoriul Uniunii Europene și că putem să folosim materii prime secundare pentru a diminua presiunea pe care o avem asupra resurselor și mediului. Suntem de acord cu doamna raportor că trasabilitatea este un element esențial pentru punerea în aplicare a economiei circulare și pentru a diminua dependența de importuri pentru materii prime. Suntem de asemenea de acord că trebuie să continuăm activitatea privind standardele legate de calitatea deșeurilor. Revizuim directiva privind uh, transportul deșeurilor în acest sens, care are o dimensiune internă pentru a înlesni transportul deșeurilor în reciclare în interiorul Uniunii Europene și pentru a înlesni transformarea materiilor prime secundare, dar de asemenea avem în vedere și dimensiunea externă Colaborăm îndeaproape cu partenerii internaționali în cadrul Convenției de la Basel cu privire la transportul deșeurilor periculoase și altor deșeuri. Dorim în continuare să ne ocupăm de aceste fluxuri privind deșeurile la nivel global, să adresăm aceste chestiuni în cadrul uh, acordurilor. Salutăm de asemenea faptul că ați analizat aspectele cheie unde amprenta noastră asupra mediului este importantă. Am identificat mai multe puncte importante în planul de acțiune. Salutăm de asemenea Orice mențiune doriți să faceți cu privire la importanța proiectării durabile a produselor. Avem vedere o revizie a directivei privind proiectarea produselor pentru a ne asigura că acestea sunt eficiente din punct de vedere energetic, dar că sunt eficiente și din alte puncte de vedere. Acest aspect se leagă și de acordurile comerciale. Nu dorim să avem o abordare discriminatorie, ci dorim să asigurăm concurență echitabilă cu statele terțe și pentru produsele din statele terțe. Suntem de părere că trebuie să acționăm pentru ca produsele noastre să fie durabile și să nu ne ocupăm doar de um, ultima parte a ciclului de viață al produselor. Analizăm de asemenea posibilitatea de a informa consumatorii și de a combate oferirea de informații false privind caracterul ecologic al produselor. Toate acestea vor trebui foarte bine gândite pentru a include și componenta internațională. Știu că am uh, uh menționat multe aspecte, doresc în final să spun că dorim să lucrăm în continuare uh, la prevederile privind economia circulară din acordurile comerciale. Unele acorduri de liber schimb au fost menționate uh, și finalizate, unele se află în continuare în negocieri, cum se este cel cu Australia. Sunt de părere că folosirea canalelor comerciale este extrem de importantă pentru a ajuta acțiunile noastre din alte forumuri și din cadrul adunării ONU. Și suntem foarte atenți la Africa când vine vorba de contextul parteneriatului Uniun, dintre Uniunea Europeană și Africa. Mulțumesc foarte mult și dacă aveți orice întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă Emanuel, pentru că ne-ați informat uh, și nu ați depășit timpul. Doamna Han, doriți să trageți concluziile. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Mulțumesc comisiei, comisiei pentru reacțiile sale și feedback. Mă bucur că, în general, acest proiect de raport suscită adeziunea. Este o bună bază de plecare pentru activitățile noastre și anumite întrebări au fost pe bună dreptate puse și vom discuta și e foarte bine că noi, Comisia INTE, ne ocupăm de acest plan de acțiune circul, pentru economia circulară, îi dăm o valență globală, asta trebuie să se reflecte, deci tot mai mult pe plan uh, internațional și s-a vorbit aici despre faptul că Uniunea Europeană trebuie să sprijine nivelul de reciclare în afara Uniunii Europene, și nu trebuie ca eforturile noastre să submineze eforturile altor țări în momentul în care deplasăm cantități de deșeuri și le transportăm și e foarte bine că Comisia își propune să redeschide dosarul acestui transport de deșeuri și regulamentului respectiv. În orice caz, vă mulțumesc pentru toate comentariile și ideile exprimate și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, și reamintesc colegilor că data limită pentru depunerea amendamentelor este 30 septembrie la ora 5 după masă, iar votul pe aviz va lua loc pe 10 noiembrie în funcție de confirmări sau infirmări. Am terminat cu activitățile din grupul nostru și Acum dorim să vedem grupurile de monitorizare, activitățile lor să se de-a lungul uh, verii. Pentru Corea, Corea de Sud, dau cuvântul doamnei raportor. Două minute, doamnă Schleinmacher. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Pe 14 iulie a avut loc a doua întâlnire a grupului de monitorizare cu Corea de Sud și am uh, discutat cu persoana de la comisie care se ocupă de uh, acordul de liber schimb și, caportul, uh, și capitolul referitor la rezolvarea disputelor. Cât privește convențiile Organizației Mondiale a Muncii, noi uh, am solicitat uh, partenerul corean în nenumărate rânduri. Se pare că acum este gata să uh, cedeze. Între timp au avut loc mai multe evoluții pozitive de la alegerile lor care au avut loc în luna aprilie. În luna iulie, noul cabinet a, a aprobat intrarea Coreei de Sud, la trei, de Sud în trei noi convenții ale Organizației Mondiale a Muncii. Una, ă, munca forțată, acordurile ă, colective, și negocierile colective. Din păcate, având în vedere pandemia COVID și faptul că, din nefericire, președintele nostru a decedat, continuăm uh, discuțiile în octombrie. Uh, semnalele sunt deja pozitive. Apoi am discutat cu doamna Hinderer, tot de la DG3, în ceea ce privește obstacolele exporturilor europene către Corea de Sud și cu uh, doamna Brenner de la SEAE, care ne-a povestit ce s-a întâmplat la întâlnirea liderilor UE um, Uniunea Europeană din iunie. Urmăresc toate aceste evoluții cu multă atenție și îmi propun ca până la sfârșitul anului să organizez încă o întâlnire a grupului nostru de lucru. Mulțumesc foarte mult, doamna Schenebarker. Acum grupul de lucru privind regulile OMC și comerțul electronic, care s-a întâlnit de două ori uh, între iulie și septembrie, chiar și ieri, au avut o întâlnire. Doamna Cumpula Natri, raportor, uh, îi dau cuvântul să ne spună ce s-a petrecut la aceste întâlniri ale grupului de monitorizare. Mulțumesc, ne-am întâlnit uh, cu colegii noștri, atât în iulie, momentul în care am primit un briefing de la uh, comisie care ne-a uh, spus care este stadiul negocierilor și apoi am discutat uh, și într-un uh, format redus înainte de plenară, momentul în care s-a anunțat că negocierile funcționează în sensul că se așteaptă un text redactat până la sfârșitul acestui an. Uh, am auzit și uh, Business Europe, Organizația de Consumatorilor, care ne-au dat opiniile lor în legătură cu nevoia de reguli internaționale mai stringente pe plan internațional. Există anumite reglementări în anumite țări care fac uh, transferul de bani, de pildă, este dificil către Uniunea Europeană. Mai sunt și alte practici din țările terțe, cum ar fi gestionarea acordurilor sursă, și alte elemente delicate pe care ei nu le doresc să apară în uh, acord. Acordul trebuie să aducă o consolidare a drepturilor consumatorilor pe platformele de comerț electronic. Europenii se orientează tot mai mult către magazinele online din China și 60% dintre aceste platforme nu se conformează cu cerințele europene de asemenea, sunt probleme legate de respectarea vieții private în aceste acorduri. Ieri, la al doilea grup de monitorizare, am avut ca invitați pe comisie care ne-a spus ce s-a petrecut la plenarea privind comerțul uh, electronic care a avut loc în septembrie, iar uh, la Geneva uh, și-a preluat funcția noul ambasador din Australia, care prezidează acum acest grup la Geneva. E vorba de un nou grup uh, Uh, care um, se ocupă de acest text, care încă mai trebuie să fie șlefuit. Munca pe acest document va continua această toamnă în plenară și în formatele reduse de lucru anterioare plenarei. De-abia după aceste activități vom avea un text numit consolidat. Însă să nu subestimăm uh, faptul că uh, E foarte greu ca la OMC cu 86 de membri să ajungi la un text final pe un astfel de subiect controversat cum este comerțul electronic. Uh, et, uh, organizația ETUC, reprezentanții federațiilor uh, sindicale din Europa, au fost, au în general în legătură cu aceste convorbiri, în legătură cu comerțul electronic. Ei doresc ca aceste convorbiri să fie pur și simplu suspendate, neavând încredere în poziția multor membri noi am înțeles poziția lor, adică Uniunea Europeană, uh, poziția etucului, dar uh, nu credem că uh, ei sunt cei care vor hotărâ în legătură cu aceste noi reglementări internaționale. Discuțiile continuă. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, Uh, să reamintesc că au avut discuții, loc discuții în camera și în iulie și în septembrie legătură cu urmările acordului de la Cotonou și uh, în legătură cu acest grup de lucru îi dau cuvântul doamnei Rafaela. Samuele, într-adevăr, pe 15 iulie și în septembrie am avut uh, aceste întâlniri pe care le-ați menționat. Pe 15 iulie Comisara Opilainen a anunțat statele membre în legătură cu stadiul negocierilor. Peste 95% din textul respectiv este finalizat și suntem în faza de eh, închidere, să zicem, a negocierile. Chestiunile contencioase au fost rezolvate, migrație, societate civilă, eh, returnare și readmisie și apoi drepturi ale femeilor reproductive, acestea încă rămân totuși în suspans. În acest context, Comisia a propus ca um, adunarea generală ACP să fie înlocuită de două adunări separate, dar adunarea parlamentară um, comună UE-ACP trebuie să-și continue uh, Uh, activitatea, după părerea Comisiei, pe, pe când Consiliul consideră că această formulă nu trebuie să mai existe. Adunări virtuale pot să aibă loc uh, împreună cu membrii ACP. Dacă este cazul, mulți membri însă și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu caracterul democratic al viitorelor acorduri, s-au referit la finanțare, bună guvernanță și așa mai departe ambasadorul Naiu Mebeu, care este președintele grupului ambasadorial de negocieri ACP-UE, a reiterat poziția membrilor în legătură cu chestiunile mai spinoase, cum ar fi migrația, bunurile culturale, nediscriminarea, de asemenea rolul societății civile, multilateralismul și așa mai departe. El a reiterat importanța consolidării dimensiunii parlamentare Uh, în viitorul acord. Încă o dată, chestiunea adunării parlamentare comune UE-ACP n-a fost rezolvată. Se va intra într-o fază critică și se speră totuși finalizarea acestui dosar până la sfârșitul acestui an. Mulțumesc foarte mult, Samuela, Samira, și de asemenea s-a întâlnit grupul de monitorizare a relațiilor cu Chile și dau cuvântul domnului Jorgensen în legătură cu modernizarea um, acordului comercial care ne leagă de Chile. Partea comercială, într-adevăr, e vorba de modernizarea uh, pilonului comercial din acordul de uh, asociere uh, um, UE-Chile. A treia rundă a avut loc, evoluțiile sunt pozitive. Uh, dar nu în toate aspectele. Mă îngrijorează anumite lucruri care lipsesc pentru că lipsește predictibilitatea pentru firme. Modernizarea acestui acord, chiar dacă va avea loc, nu va avea impact ecologic, de mediu și economic prea mare. Comisia, ca și noi, consideră că vor fi totuși alte uh, beneficii, poate mai puțin cantitative, dar totuși calitative, anticorupție, durabilitate, drepturile omului, egalitate de drepturi și așa mai departe. Următoarea rundă va avea loc uh, de pe 28 septembrie până la începutul lui octombrie. Urmăresc uh, cu atenție evoluția și uh, mă opresc aici pentru că am poate mai mult pe tot ce a însemnat acordul de la Cotonou, de fapt urmările sale. Acum, uh, acordul de tratat domnul Doamna președinte se întrerupe. Sorry. My apologies, colleagues. We are now in Merco. Mă scuzați, uh, se scuze doamna președinte. Grupul Mercosur s-a întâlnit pe 17 iulie. Vă dau cuvântul, domnule raportor, pentru două minute. Ella, el Mercosur, este el de, centro del debate politic. Mulțumesc foarte mult uitasem cu toate zbaterile politice cât de relevant este grupul. Pe 17 iulie a avut loc a treia reuniune a grupului de monitorizare privind Mercosur, care s-a concentrat pe schimbul de puncte de vedere privind avizul cu privire la impactul și durabilitatea în cadrul negocierilor între Europa și Mercosur. Este un titlu destul de lung, dar acesta este subiectul avizului. Concluziile raportului au fost publicate pe 8 iulie și se bazează pe o analiză metodologică, iar contribuțiile obținute au fost rezultatul unui proces amplu de discuție publică. Se analizează impactele comerciale ale acordului, prin dimensiunea socială, economică a drepturilor omului socio socioambientală analizăm impactul în sectoarele cheie agricole și industriale și în uh, servicii și ne concentrăm pe produsele textile, farmaceutice, echipamente electronice, vehicule cu motor, servicii profesionale și financiare. Principale concluzii ale analizei efectuate sunt uh, subliniate în raport și să insistă asupra beneficiilor pe care le-ar putea obține Uniunea Europeană și Mercosur de pe urma eliminării obstacolelor tarifare și netarifare. Vă voi da un exemplu. Exportarea în partea Uniunii Europene a produselor lactate către Mercosur cu 1%, a produselor farmacochimice cu 36, cu 11% a produselor textile, produselor electronice cu 109%. Autorii sublinează că trebuie consolidate mecanisme bilaterale de cooperare și dialog între cele două părți și cum acordul poate fi un instrument cheie în a mări influența Uniunii Europene în zonă. În ce privește deforestarea și afectarea mediului înconjurător, proiectul de aviz continuă analiza privind repercusiunile asupra mediului și drepturilor omului. Analiza de mediu prevede că acordul nu va afecta emisia de gaze cu efect de seră la nivel mondial. Un alt aspect important în ce privește deforesta- deforestarea între 2004 și 2012, perioada în care a avut loc cea mai mare, uh, cea mai impact prin deforestare, creșterea în produsele agricole a fost de 61%. Deci avem o legătură clară între creșterea deci nu avem o, o legătură directă între creșterea produselor agricole și modificările privind uh, tăierea pădurilor. Avem o diferență mare între aceste două și putem să influențăm și mai mult lucrurile ele prin uh, adoptarea de politici de mediu adecvate, cum s-a întâmplat în perioada 2004-2018. Cred că acest grup de monitorizare are un rol extrem de relevant, deoarece a adus informații uh, privind date și conținut care sigur vor fi relevante când va veni vorba de analiza acordului. De asemenea, analiza s-a concentrat pe politici interne din Mercosur și a analizat diferitele provocări care ne-am putea confrunta. Doresc în continuare să convoc Uniunea, ale grupului de monitorizare și să abordez subiecte delicate pentru a oferi informații cheie și date pe care să se bazeze politicile și deciziile și nu pe uh, presupuneri. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule Car. Mulțumim! Trecem la grupul de monitorizare cu privire la Regatul Unit. În 3 septembrie a avut loc reuniunea. Raportorul nostru, domnul Christoph Hansen, are cuvântul două minute. Mulțumesc! E unul dintre cele mai importante dosare pe care îl discutăm deocamdată. Așa cum ați spus, am avut, în 3 septembrie am avut acest schimb cu ocazia, deci înaintea celei de-a opta runde de negocieri pentru a finaliza a șaptea rundă. Comisia ne-a informat în ce privește uh, chestiunile legate de uh, bunuri, de comerțul cu bunuri și servicii știți în ce atmosferă au loc acum negocierile. Pe atunci eram îngrijorați, ne uitam uh, cu îngrijorare la ceas, dar din păcate de atunci uh, guvernul britanic a hotărât uh, să pună pe masa de negociere o bombă atomică, respectând, nerespectând legislația internațională. Nu știm care sunt uh, intențiile exacte ale guvernului britanic. Se speculează deocamdată ce încearcă să facă, să ne intimideze, uh, să spună că după aia că dau vina pe Uniunea Europeană pentru că s-a retras de la negocieri. Nu știm. Nu știm dacă e poate și o strategie de tip uh, madman pe care Boris Johnson a pregătit-o pentru a-i face pe oameni să creadă că Uh, nu el a pus această bombă atomică. Nu putem face decât să speculăm, dar în orice caz, un uh, Brexit fără acord va lovi puternic ambele părți și asta cu atât mai mult uh, în timpul unei pandemii. O generație întreagă va fi pedepsită. Un european nu se va retrage niciodată de la masa de negocierilor, asta trebuie să fie foarte clar. Noi trebuie să punem capăt jocurilor murdare și să îi uh, obligăm pe, negocieri, pe, pe omologii noștri să negocieze. Noi suntem în spatele lui Michel Barnier, care se bucură de sprijinul nostru de plin și aș dori să mă refer în acest context și la declarația grupului de coordonare pentru Regatul Unit din 11 septembrie, în care am uh, subliniat toate aceste obiective ale noastre și uh, reconfirmăm sprijinul față de domnul Barnier. Acordul cu Irlanda de Nord uh, reprezintă o condiție uh, sine qua non pentru orice uh, acord. Deci noi uh, trebuie să spunem sus, sus și tare că fără un astfel de acord, uh, Brexitul cu acord nu are cum să aibă loc. Timpul trece repede și uh, avem nevoie de timp pentru controlul textului ca să știm ce votăm. Câteodată am impresia că Parlamentul Britanic nu a citit Uh, ce vota în uh, ianuarie, pentru că iată acum uh, revine la decizie. Deci va trebui ca până la finele lui octombrie să avem textul ca să-l putem cine, citi și analiza. Există câteva amendamente Uh, Parlamentul Britanic a spus că este un parlament uh, suveran, dar și Parlamentul European este suveran și trebuie să subliniem uh, asta. textul nu va trece prin Parlamentul European, cum probabil va trece prin Parlamentul Britanic. Va trebui să îl citim cu atenție, să îl analizăm și să ne, explicăm, să ne exprimăm toate îngrijorările avem uh, lunea viitoare o ședință prevăzută, vom continua și va trebui să uh, organizăm bine următorul grup de monitorizare pentru Regatul Unit. Mulțumim, domnule Hansen, pentru informarea detaliată și ultimul punct, grupul de monitorizare cu, Statele Unite s-a întâlnit în 9 septembrie după cum știți, raportorul nostru este domnul Lange, raportorul nostru care nu este astăzi, dar vă pot informa că acest grup de monitorizare a discutat relațiile comerciale. Domnul Scheidegmert, uh, care a fost uh, uh, la ședință în această dimineață, ne-a informat. Și doamna Hirarabi, de la Serviciul de Acțiune Externă și doamna Lia Nedea, de la DigiFisma ne-au informat în această dimineață. Suspendăm ședința noastră, reluăm la 16.45 cu uh, reuniunea uh, cu ușile închise. Mulțumim, dragi colegi!